Deci so good afternoon everyone. First of all, of, of all, an announcement, and the announcement is that we do have Latvian interpretation. Bună ziua, domnilor și domnilor. Uh, trecem la punctul nou de pe ordinea de zi. A fost o solicitare făcută pe ultimul, pe ultima sută de metri. Dar iată că putem discuta acum punctul 9 și anume de pe ordinea de zi adoptarea monedei euro de către Letonia începând cu data de 1 ianuarie 2014. Raportorul pentru această, acest raport este domnul Balz, care primește imediat cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De la bun început vreau să spun că, din punctul meu de vedere, în ultimii ani, Letonia s-a dezvoltat enorm. În 2008, știm prea bine, Letonia a fost lovită puternic de criza financiară, iar ca urmare a acestui uh, fapt, uh, economia letonă s-a confruntat cu o puternică criză. A fost nevoie de un împrumut din partea Uniunii Europene, din partea Băncii Mondiale și din partea Uh, FMI-ului. 4 uh, miliarde și jumătate de euro au fost obținute de către Letonia de atunci sau atunci. Însă în doar câțiva ani Letonia și-a revenit și a devenit chiar un uh, exemplu. Iată cum cu măsuri dure, cu programe de austeritate poate fi, pot fi depășite efectele unei crize împrumutul obținut din partea femeii a putut fi rambursat foarte rapid și uh, cu siguranță în următorii ani uh, Letonia va rambursa și împrumuturile primite din partea Uniunii Europene și din partea Băncii Mondiale. Deci evoluția Letoniei a fost extraordinară și, prin urmare, mie mi se pare logic ca Letonia să adopte modelul euro în 2014. Dar asta nu înseamnă că reformele s-au încheiat acolo. La sfârșitul lunii mai am pornit uh, înspre Letonia, și timp de trei zile am vizitat, la invitația autorităților locale, Riga. Am fost uimit de voința autorităților letone de a pregăti țara pentru aderarea la moneda euro. Uh, la fața locului nu am discutat doar cu reprezentanții autorităților sau reprezentanții ai uh, societăților de asigurare sau a băncilor, ci m-am întâlnit, și asta a fost dorința mea, cu reprezentanții ai societății civile și uh, a reprezentanții unor uh, societăți, organizații care se opun în, într-o manieră cât se poate declară adoptării de, uh, de către Letonia a monedei euro. Iar aceste întâlniri au fost uh, edifiante pentru mine și mi-au, am reușit astfel să obțin o imagine de ansamblu cât se poate declară cu privire la acest stat. Am aflat, de asemenea, că o mulțime de cetățeni letoni au trebuit să fie, modi- să fie convinși uh, de nevoia de a adopta moneda euro. Și încă mm, această campanie de convingere nu s-a încheiat, pentru că în continuare există foarte mulți cetățeni letoni care se opun adoptării de către Letonia monedei euro. E nevoie însă de, de o continuare a campaniilor începute. La fața locului am ajuns la concluzia că mulți dintre cetățenii letoni nu uh, sunt bine informați cu privire la efectele acestei aderări și își doresc un dialog cât se poate de clar cu autoritățile. Uh, cetățenii se tem de efectele economice ale acestui pas și de asemenea de uh, pierderea identității, de o eventuală pierdere a identității. În continuare, în ciuda tuturor campaniilor, doar uh, o treime din populație are o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de adoptarea monedei euro. O treime, mult prea puțin din punctul meu de vedere. Deci, iată, Campanii oficiale de informare sunt necesare, ele deja există sau sunt deja pro- programate a fi demarate uh, spre sfârșitul anului sau începutul anului 2014, dar uh, mai multe trebuie să fie făcute în acest sens. Important e ca toți cetățenii letoni, în special cei din zonele rurale, să obțină toate informațiile de care au nevoie pentru a-și forma o imagine cu privire la efectele monedei euro. Sunt absolut uh, convins că un da clar din partea Bruxellesului ar fi un semnal pozitiv și acest semnal pozitiv ar influența cu siguranță și opinia publică din Letonia. Acum, în ceea ce privește criteriile de convergență, dați-mi voie să spun câte ceva. Din punctul meu de vedere și de altfel toate rapoartele BCE și rapoartele Comisiei arată clar că Letonia a, sau, sau satisface deja criteriile de convergență. Cifrele obținute de către Comisie și de BCE sunt grăitoare. Ele arată o imagine pozitivă în ceea ce privește evoluțiile economiei uh, letone și ne și determină sau uh, fac posibil o atitudine pozitivă în ceea ce privește viitorul economiei uh, letone după Um, adoptarea monedei euro. Știm prea bine că din, punct de vedere al, din punctul de vedere al uh, uh, stabilității preț, prețurilor sau al indice, indicelui care arată stabilitatea prețurilor, uh, situația este foarte bună în Letonia. În ceea ce privește sustenabilitatea finanțelor publice, din nou Uh, semnale cât se poate de pozitive. Datoria Letoniei se află mult sub uh, media europeană. În ceea ce privește uh, în ceea ce privește rata de schimb, din nou rata dobânzii, îmi cer scuze, din nou 3,8% în Letonia, o cifră foarte bună. În în trecut am fost uh, îngrijorată de stabilitatea sistemului bancar din Letonia. De ce? Pentru că mă îngrijorau în special depozitele uh, unor cetățeni care nu erau uh, resortisanți letoni. Acestea reprezintă un mare procent din depozitele uh, deschise în uh, Letonia. Însă, toate cifrele ne arată cât se poate declar că această situație nu este neapărat uh, una periculoasă. De ce? Pentru că sistemul bancar leton este are un aport mult prea mic la PIB-ul uh, uh, global, PIB-ul țării, pentru a ca o eventuală dezechilibrare a sistemului bancar să ducă la o prăbușire a economiei per ansamblu. Băncile sunt uh, foarte sever reglementate, chiar mai reglementate, mai bine reglementate decât multe alte bănci uh, europene și în special reglementate sunt acele bănci care negociază cu investiții uh, sau instrumente financiare din străinătate. Există o agenție uh, în Letonia care se ocupă tocmai de supervizarea acestor uh, bănci care au activități în uh, străinătate și m-am întâlnit cu reprezentanții acestei agenții, dar de asemenea cu reprezentanții ai băncilor respective. Și ca urmare a discuțiilor purtate mi-am dat seama cât se poate declar că se fac eforturi pentru a se elimina riscul inerent Bine, riscul în sine, riscul potențial nu trebuie să fie negat. E clar, aceste bănci uh, ar putea reprezenta un pericol, am spus, nu extraordinar de mare pentru economie, însă nu pot decât să laud faptul că, iată, să fac uh, eforturi susținute pentru reglementarea sectorului bancar. E clar că Letonia nu poate fi comparată cu Cipru, uh, am, uh, situația din Letonia este cu totul diferită de situația din, ce, uh, din Cipru și din punctul meu de vedere cele două state nu pot fi nici pe departe comparate. În final, nu pot decât să mă declar uh, îngrijorat de rata șomajului în continuare crescută în, Letua- în Litonia, Letonia. Din păcate, iată, piața forței de muncă nu este suficient de de uh, flexibilă, există probleme uh, regionale, e drept, care au un efect de conte, contagiune, dar această situație e clar că poate fi uh, eliminată sau această problemă poate fi eliminată printr-o reformă substanțială a pieței muncii, dar și o reformă a educației în Letonia. Deci, în uh, concluzie, nu pot să spun decât că, iată, prin austeritate Letonia a ieșit din uh, criză, a reușit să facă lucrul acesta și nu putem decât să lăudăm cele făcute în Letonia, dar e drept că aceste măsuri de austeritate au avut și efecte negative. Iată, vă vorbeam despre rata șomajului ridicată. Dar e clar că reformele trebuie să fie continuate pentru a putea garanta o adaptare uh, pe termen lung uh, a economiei letone Uh, și o înflorire pe termen lung a economiei uh, letone. În concluzie, nu pot să spun decât că, iată, Letonia este un model, uh, modena euro este importantă pentru Letonia și noi nu putem decât să sprijinim această aderare a Letoniei. Domnul Cutaș, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră, care nu a putut să fie prezent astăzi. Uh, deci voi uh, prezenta punctul său de vedere. Nu putem decât să-i mulțumim uh, raportorului pentru acest raport cât se poate de echilibrat. Într-adevăr, eforturile uh, guvernului leton și a populației din Letonia în ultimii ani a fost, au fost uh, admirabile. Nu întotdeauna s-a reu- reușit echilibrarea bilanțurilor și uh, nu întotdeauna s-a reușit aducerea pe linia de plutire a economiei letone, însă cu toate acestea Letonia se află, este un model la nivel uh, european uh, există multe lucruri bune pe care le putem uh, spune despre Letonia, dar există și uh, riscuri pe care nu putem să nu le menționăm. În primul rând, uh, uh, sectorul uh, bancar și acele depozite ale persoanelor care nu sunt locuitori ai Letoniei. Deci e neapărat nevoie ca riscurile inerente a acestor depozite să fie scăzute Uh, din punct de vedere politic, este esențial ca Letonia să-și păstreze cursul politic uh, prudent, curs pe care l-a adoptat până în momentul de față. Um, din acest punct de vedere, e, e, e clar că uh, procesul de aderare la moneda euro a fost unul pozitiv. Uh, s-a spus de asemenea că, iată, cetățenii letoni nu sunt uh, neapărat de acord cu adoptarea acestei monede unice. Uh, e nevoie de camp- campanii de conștientizare, așa cum spunea și raportorul. În al treilea rând, e clar, șomajul reprezintă o mare problemă, deci e nevoie de reforme ale pieței muncii în mod clar. Uh, dar, pe ansamblu, raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților este de acord cu uh, aderarea la moneda unică a Letoniei. Personal nu pot uh, să spun decât că și eu sunt de părere că reformele din Letonia trebuie să fie continuate și haideți să urăm bun venit Letoniei în zona euro. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cutaș! Acum, în numele alte, domnul Klintz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitorii mei au uh, subliniat cele mai importante puncte. Nu mai am multe lucruri de adăugat. Știm cu toții că în ceea ce privește relația cetățenilor cu uh, moneda națională, bine, criteriile psihologice trebuie să fie luate în considerare și, prin urmare, nu trebuie să negăm faptul că și nici să subestimăm faptul că două treimi dintre letoni, iată, au o atitudine critică vis-a-vis -vis de moneda unică. Tocmai de aceea este important ca în primii ani, unul sau doi, de la adoptarea monedei uh, euro, um, promisiunile guvernului să fie transformate în realitate. Deci, e nevoie ca um, inflația să nu crească nici pe departe și uh, evoluția economică să fie una pozitivă. Știm prea bine din experiențele avute de alte state că astfel de promisiuni au fost făcute peste tot, dar uh, rare ori promisiunile s-au transformat în realitate. Nu pot să spun decât uh, experiența pe care am avut-o noi și noi am primit aceleași promisiuni, însă pe ansamblu, după introducerea monedei unice, prețurile au crescut. <laughs> simțitor. Lucrul acesta trebuie să se evite în Letonia, pentru că altfel cetățenii nu vor fi de acord cu această monedă. Uh, în al doilea rând, e clar că riscurile trebuie să fie luate în considerare. Acele depozite, da, toată lumea a vorbit despre ele, dar mai există un alt factor uh, un alt factor de risc care a apărut în cazul Lituaniei, spre exemplu. Lituania dorea să adere în 2006-2007, uh, dar până la urmă n-a mai făcut-o pentru că nu știau cum va evolua inflația. În orice caz, uh, criteriul uh, sau factorul de risc este energia. Letonia este dependentă de importurile de energie, în special de importurile din Rusia. Prin urmare, evoluțiile prețurilor din acest sector uh, pot uh, da, transforma în, în neant toate ipotezele făcute uh, în, uh, înaintea aderării la moneda unică și, prin urmare, iată, analizele pe care le facem în acest domeniu trebuie să fie cât mai solide cu putință. Trebuie să vedem, spre exemplu, ce se va întâmpla cu prețurile la energie în cazul în care inflația crește cu 21%. Trebuie să vedem dacă astfel de creșteri sunt suportabile pentru cetățenii letoni. Um, din perspectiva zonei euro, <laughs> trebuie să recunosc că aderarea Letoniei la această zonă este mai degrabă pozitivă pentru zona euro decât pentru Letonia însăși. Deci, uh, iată, lucrurile acesta nu trebuie să fie trecut sub uh, tăcere. Însă, uh, cu siguranță beneficiile vor apărea și de partea Letoniei, la un moment dat cu siguranță vor, uh, vor veni și aceste beneficii. Letonia se va apropia și mai tare de BCE și mai mult de zona euro, de partenerii comerciali și lucrul acesta nu poate fi decât uh, promovat. Deci aderarea o uh, sprijin. Mulțumesc în numele verzilor. Urmează acum. Euh, euh. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi ne manifestăm sprijinul, suntem pentru adoptarea monedei euro de către Letonia, dat fiind că este încă un semn de integrare europeană. Iar uh, la ora actuală avem nevoie de astfel de semne de integrare aprofundată. Iată de ce sprijinim uh, propunerea domnului Balț, care are dreptate în momentul în care insistă, a insistat adineauri asupra greutății politico-culturale față de populație. Această aderare nu poate să fie forțată, ca să zic așa. Trebuie să existe, dacă nu entuziasm, măcar uh, o aderare profundă din partea populației, ceea ce nu, e, nu se întâmplă din uh, mărturile pe care le avem. Criteriile de convergență economice, de, economică, mă scuzați, sunt întrunite datorită eforturilor uh, considerabile făcute de Letonia în ultimii ani, dar trebuie să, să fim atenți. Letonia nu este Cipru, bineînțeles. Această comparație ar fi prea simplistă. Dar trebuie să avem uh, grijă, să fim atenți la sindromul cipriot, să nu uh, să nu închidem ochii la ce se întâmplă, să nu să nu ignorăm situația în care uh, am pune lupul paznic la oi. Criteriile nu trebuie să fie uh, atât de joase încât să încurajeze crearea unui nou paradis fiscal. S-au spus uh, uh, lucruri importante de către colegii mei, nu vreau să mai adaug și eu uh, există riscuri cu care trebuie să fim foarte atenți. S-a insistat asupra reglementării secretului bancar, care ar putea să transforme Letonia într-un uh, refugiu pentru uh, depozitele de bani murdari din străinătate după cum a spus, domnule raportor, jumătate din de, uh, depozitele bancare sunt de origine străină, de la vecinii mai mari. O a doua problemă la care nu ați făcut referire, dar uh, pe care cred că o cunoașteți, este politica fiscală, strategia fiscală a guvernului leton, care dorește să reducă impozitul uh, pe, um, pe companii și să transforme Letonia um, într-o fel de într-un fel de spălătorie sau într-un fel de, de, a, de aspirator pentru companii care ar găsi uh, un, para, un, o lume perfectă din punct de vedere fiscal. Deci uh, trebuie să fim foarte atenți. Rezoluția noastră trebuie să fie un semnal politic al acestei atenții, acestei vigilențe și să, în egală măsură să arate entuziasmul nostru față de adoptarea monedei euro de către Letonia, dar uh, Uh, trebuie să fim vigilenți. Iată de ce o să propun niște amendamente care doresc să consolideze celelalte criterii suplimentare, mai ales criteriile fiscale. Vă mulțumesc. Very much indeed on behalf of... Mulțumesc. De la ECR, domnul Sile, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă folosesc de această o ocazie că avem uh, interpretare limba letonă, să vorbesc limba letonă kungam par, eh, manuprāt, ļoti līdzsvaroto ziņojumu un eh, ko šo kopīgo rezolūcijas punktu novērtējam pozitīvā gaisotnē Latvijas iestājas. Eh, Mulțumesc! Aderarea um, Letoniei la moneda euro vine după progresele clare ale Letoniei, dacă ne uităm la uh, progresele înregistrate, raportul privind progresele Letoniei. E clar că se întrunesc uh, condițiile de convergență, dar, bineînțeles, înțeleg uh, îngrijorările ridicate de, de colegi, uh, mai ales la nivel social, în ceea ce este populația. Nu înseamnă că populația nu are la dispoziție suficiente informații s-ar putea să fie vorba mai degrabă de tot soiul de știri negative care au fost vehiculate în legătură cu moneda euro. Trebuie să înțelegem de ce populația este oarecum precaută în ceea ce este moneda euro, dar parlamentele reprezentate, eh, mă scuzați, partidele reprezentate în Parlament, atât cele din coaliția de guvernământ cât și cele din opoziție, doresc aderarea cât mai curând uh, la zona euro. Iar în, în ultimul an, uh, iar uh, în curând și, și percepția societății se va, societății se va schimba. S-a putea spune că um, moneda euro va stabiliza sectorul financiar în Letonia, dar, bineînțeles, mai este cale lungă de bătut. Mă refer la depozitele bancare de non-rezidenți și Agenția de Supraveghere Bancară, care a făcut uh, cerințele de capital, de lichidități mai stricte, fiindcă, și asta fiindcă Letonia dorește să adere la zona euro. Dacă Letonia nu uh, aderă la un, la zona euro, asta nu va fi în interesul Uniunii Europene, dar rămâne până la urmă o țară europeană. Iar noi dorim să, să solicităm instituțiilor letone să continue eforturile, fiindcă este fiindcă așa cum a spus domnul Kintz, există unele probleme cu investițiile din țări terțe în uh, Letonia. Asta este uh, tema noastră pentru acasă în ceea ce privește sectorul uh, energetic. Dacă, dacă vom reuși să consolidăm în continuare sectorul financiar, trebuie în continuare să consolidăm sectorul financiar. Letonia înțelege toate aceste teme pentru acasă și vom, ne vom continua activitatea în această direcție. Iar în cele din urmă, dați-mi voie să vă spun că uh, mă bucur foarte mult că pot asculta această evaluare și vreau să îi rog pe colegi să uh, sprijine Χαιρετίζω και εγώ το γεγονός ότι υπάρχει. Mulțumesc. Salut uh, și eu Uh, faptul că există interpretare în uh, limba letonă în reuniunea noastră, dar uh, din păcate nu există traducere în limba greacă a acestui raport, ceea ce înseamnă că s-a încălcat procedura. Fiindcă trebuie să citim raportul și prezentarea colegului nostru. Eu am impresia că este sincer, aceasta este situația, nu încearcă să facă lucrurile să arate mai bine decât sunt și raportul este unul cinstit. L-am citit în, în limba engleză, din păcate, fiindcă nu am avut traducere în limba greacă. Dar vreau să fiu și eu sincer cu dumneavoastră, stimați colegi. Colegul nostru, domnul Clintz, a spus, uh, a spus domnul Clintz, a mai spus și altcineva, uh, că cum trebuie să interpretăm adoptarea monede euro de către Litonia? Ca o victoria poporului care nici măcar nu a fost întrebat? Sau ca un uh, eveniment de care are nevoie zona euro, fiindcă are probleme asta, ca să nu spunem mai mult, pentru ca zona euro să devină mai atrăgătoare. observațiile uh, uh, sunt de natură politică, dar ce o să facem până la urmă? Să refuzăm și să-i pedepsim pe cetățenii letoni? Asta nu se poate întâmpla. Dați-mi voie să, să vă spun ce cred. Există criteriile de la Maastricht. Letonia le-a respectat. Le-a respectat din plin. Dar dar problema generală este că atunci când, uh, chiar dacă sunt uh, îndeplinite criteriile de la Maastricht, nu înseamnă că economia o duce foarte bine și că situația în generală este roz. Am primit date despre Letonia. 40% uh, din populație trăiește sub limita sărăciei, 15% șomaj, 30% șomaj în rândul tinerilor, probleme demografice, migrații și alte probleme care care, care sunt uh, o oglindire a situației politice. Criteriile au fost îndeplinite. Nu putem să introducem criterii noi. Deci, iată, uh, s-a făcut o afirmație foarte gravă. A doua situație. Uh, Letonia adoptă moneda euro. Dacă ce s-a spus este adevărat și eu sunt în mare parte de acord cu cei, dacă este o decizie politică, din motive pe care nu sunt într totul de acord, dar, mă rog, care există la ora actuală, dat fiind uh, experiența pe care o avem uh, privind uh, situația monedei euro și uh, politicile care s-au derulat în, pe perioada crizei, uh, în perioada de criză, fiecare țară este pe cont propriu, Grecia, Irlanda și așa mai departe. Însă nu, exclude, nu este exclusă posibilitatea ca mai târziu Letonia să fie supusă unui program de austeritate foarte strict, de pildă din cauza că sistemul bancar este supradimensionat sau, sau să zicem, cheltuiesc prea mult sau uh, Uh, nu pun numărul cât trebuie și uh, apar probleme. După care uh, se va spune nu e corect să se aplice criterii politice dacă criteriile economice au fost trecute cu vederea. Acestea sunt uh, datele pe care le avem de dispoziție, nu putem să le schimbăm și o să conchid imediat pentru a nu vă obosi. Vreau să vă spun că poporul leton nu și-a exprimat părerea atâta timp uh, cât, uh, a, cât populația nu este informată, nu înțelege lucrurile cum trebuie. Iată care este problema. De ce de ce nu s-a aplicat acest criteriu, și anume părerea opinii publice. Există o percepție aristocrată uh, a monedei euro. Unii știu ce e bine pentru popor și atunci decid pentru ei. Se vorbește despre, despre deficitul democratic și că se vor oferi informații. Și după aceea Letonia va vota va adera la moneda euro și gata. Dar atâta timp cât există acest deficit democratic, dragi colegi, și eu am avut această experiență în țara mea, nu se poate ca mai târziu să-i întrebi pe, pe cetățenii pe care nu i-ai întrebat când ai luat decizia, să le ceri apoi să plătească consecințele deciziilor luate. Sper că așa ceva să nu se întâmple pe viitor. Bineînțeles că nu-mi doresc așa ceva, nu doresc nimănui, niciunui popor așa ceva. Dar s-ar putea să se confrunte cu această situație pe viitor. Și s-ar putea să-și dea seama că, că aderarea la, la moneda euro uh, aduce situații pe care nu le prevăzuseră. Această situație optimistă a monede euro, această percepție aristocrată în care nu trebuie pe nimeni nimic și uh, dictezi ce dorești, s-ar putea ca problemele să se creeze o sumedenie de probleme pentru poporul leton. Mulțumesc, uh, domnule Ciuntis. Așa cum uh, am spus, avem un regim lingvistic uh, special, dar fiind faptul că a fost organizată din scurt această ședință și avem un termen strict de adoptare, vreau să vă spun că Parlamentul European a s-a plâns Comisiei Europene pentru acest termen foarte strict și îmi cer scuze pentru, pentru uh, ce s-a întâmplat. Uh, dau acum cuvântul următorilor vorbitori. Huvner and Mr. Giegel. Uh, Mr. Karins, you have the floor. Uh, thank you very much. Uh, zunächst möchte ich unser... Domnul Carinț, Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului Valls pentru acest raport deosebit de bun, echilibrat. Conține doar 13 puncte. Iată, 13 puncte pe care le-am putut citi cu mare ușurință. Și de asemenea, explicațiile oferite de domnul Biles au fost cât se poate de substanțiale și, prin urmare, nu pot decât să sprijin absolut tot ceea ce a fost spus de domnul Biles. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum trec la engleză a little about uh, where we are. Și vreau să vă împărtășesc părerea mea despre unde ne aflăm, uh, nu doar în Letonia, ci în Europeană și care e viitorul nostru. Eu cred că Uniunea Monetară este un aspect important al coerenței economice în Europa. Uniunea monetară are sens. În uh, Marea Baltică e vorba de o dimensiune politică, geopolitică și economică, de asemenea. Au vorbit, au spus unii vorbitori că mai multă stabilitate și mai multă certitudine monetară vor stimula afacerile, investițiile și crearea de locuri de muncă și au fost unii vorbitori care au spus sunt dificultăți în Letonia și în alte țări, în sensul că nu toată lumea are același standard ridicat de viață ca în alte state membre. Atunci trebuie să punem întrebarea cum naiba să ai un, uh, mare, un standard de uh, viață ridicat? Trebuie să ai circunstanțele potrivite pentru a stimula creșterea economică și uh, intrarea în zona euro cred că este un lucru important din acest punct de vedere. Apoi, există și un aspect geopolitic uh, care n-ar trebui uh, să, peste care n-ar trebui să trecem atât de repede. Uh, Letonia a petrecut 50 de ani sub ocupație sovietică. Acum 20 de ani ne-am recâștigat independența și după aceea am reintrat în familia europeană a națiunilor și intrarea în zona euro este, de fapt, ultimul pas mare pe care țara noastră îl va face. Am intrat în Uniunea Europeană, am intrat în NATO și acum intrăm în zona euro. Deci este o reintegrare, o reconfirmare a rolului nostru geopolitic în lume. Dar a fi în zona euro nu e suficient nici pentru Letonia, nici pentru alte state membre, pentru că dacă euro ar fi uh, soluția magică, am fi toți foarte bogați, toate societățile ar fi foarte fericite și n-ar mai exista șomaj, dar din nefericire niciun dintre aceste lucruri nu este adevărat și nu e valabil în niciun stat membru. Odată cu Uniunea Monetară avem nevoie și de o piață deschisă și cred că este important pentru noi să subliniem importanța pieței unice. Știm că nu este complet deschisă, mai ales în sectorul serviciilor și dacă am avea beneficiul potențial al Uniunii Monetare, fără uh, o, o piață unică funcțională nu vom putea uh, culege fructele potențialului pe care îl avem, nici noi, nici alte țări din uh, zona euro. Și sigur, un alt uh, potențial este reprezentat de negocierile comerciale care vor începe între Uniunea Europeană și Statele Unite. Și asta face parte din aceeași tendință, dar cred că este ridicol să visăm să avem un comerț liber și deschis cu Statele Unite când nu-l avem nici măcar între noi, în Uniunea Europeană. Așadar, sunt multe obstacole în calea acordului cu Statele Unite, dar dacă ne uităm în propria noastră curte, vedem că avem multe lucruri de făcut. Și Uniunea Monetară este un aspect important, dar Uniunea Pieței, piața unică așadar, e un alt lucru important și care trebuie dus la sfârșit. Și în fine voi vorbi acum în letonă, văd că avem interpretare. Vardus par. Vreau să spun câteva cuvinte despre preocupările exprimate de unii colegi în legătură cu sectorul bancar și cu depozitele non-rezidenților. Raportorul a spus că e vorba de uh, unul de cele mai mici sectoare bancare din Uniunea Europeană. Media este cam 370 la sută, nici mai vorbim de Cipru unde a fost de 8 ori mai mare nu știu, în Europa cred că media este 130%, deci în Cipru 800%. Așadar, dacă înțelegem că sectorul este comparativ vorbind mic și nu poate crea uh, probleme serioase restului economiei, sigur, 40% din depozite sunt ale non-rezidenților, dar dacă sectorul ar fi fost foarte mult, atunci am fi avut uh, motive să ne îngrijorăm, însă el nu este, e foarte mic, sectorul bancar. În al doilea rând, uh, autoritatea de supraveghere a băncilor are în supraveghere bănci care au depozite nou, ale non-rezidenților și care din acest motiv au cerințe de lichiditate multe, mult mai uh, puternice, mult mai stricte și dacă în 30 de zile, să zicem, toți non-rezidenții și-ar retrage depozitele, ar fi obligate aceste bănci să-și uh, asigure lichiditatea. Însă aceste bănci sunt foarte puține, foarte mici, nu sunt implicate în economia letonă, nu finanțează economia letonă, deci sunt destul de distanțate de restul sectorului bancar care colaborează cu întreprinderile, cu afacerile, cu antreprenorii. Și al treilea lucru pe care nu trebuie să-l uităm în legătură cu depozitele non-rezidenților este că cele mai multe dintre aceste tranzacții uh, au loc în dolari americani, nu în lat și nici în euro. Și aceste bănci, al căror model de afaceri este să uh, ofere servicii capitalului extern, așadar non-rezidenților, ele trebuie să aibă uh, conturi corespondente în băncile americane. Asta azi dimineața am discutat despre modul în care noi dorim în Europa să luptăm împotriva spălării banilor. Și dacă suntem cinstiți cu noi înșine, va trebui să mergem, să ne apropiem mai mult de cerințele care există în Statele Unite în această privință a transparenței fondurilor. Dar există câteva bănci care au, cum spuneam, depozite ale non-rezidenților și care nu au îndeplinit cerințele din Statele Unite și atunci conturile corespondente din băncile americane le-au fost închise. Deci ca, pentru ca aceste bănci să uh, devină compatibile cu uh, aceste bănci au fost obligate să respecte cerințele americane în cele din urmă ca să poată să lucreze cu clienții lor. Deci, practic, aceste bănci sunt supuse controlului la nivel uh, local leton, la nivel european și, uh, de asemenea, și cu, supuse, sunt supuse și controlului Statelor Unite. Vreau să vă reamintesc că țara mea înțelege situația și, așa cum a spus în mod corect raportorul, uh, noi, în interiorul zonei euro, putem întări regulile împotriva spălării banilor, pentru că e un risc pentru toate țările. Așadar, încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Balț. Thank you very much indeed, Mr. Karin. Mulțumesc, domnule Carins. Acum are cuvântul doamna Astrid Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun colegului Balz că sunt foarte recunoscătoare pentru acest raport atât de succint și atât de bun. Dar mi-aș permite la început să fac uh, un uh, comentariu față de ce a spus colegul nostru grec de la GUE. Uh, el își făcea griji în ce privește populația Letoniei, că ar trebui consultată. Eu vreau să vă spun că mi-ar fi plăcut ca grecii să fie consultați, să fi fost consultați atunci când ați intrat în zona euro și mi-ar fi plăcut ca populația greacă să voteze împotriva aderării la euro. Am fi avut mult mai puține probleme în acest moment. În ce privește nu te spune trăznăi acum, după atâția ani. Am primit membri în zona euro, state care n-au îndeplinit criteriile. Haideți să vorbim pe șleau. Printre care și Grecia și altele. Și acum suntem foarte meticuloși și acum ne întrebăm, cum a făcut de altfel, uh, cum s-a întâmplat și în cazul Lituaniei, uh, punem tot felul de condiții și ne facem tot felul de probleme. Eu aș spune că ne-am descurcat mult mai bine în zona euro dacă toate statele membre care fac parte din ea acum ar respecta atât de, la fel de bine criteriile de la Maastricht, așa cum o face deja uh, Letonia. Realitatea este că majoritatea statelor membre din zona euro ar fi fericite dacă ar fi în situația Letoniei. Chiar și țara mea. Eu admir, îl admir foarte mult pe fostul noastră coleg Dombrovski, care a fost și el aici. Îl admir foarte mult ceea ce a făcut el. A reușit să facă reforme, a reușit să facă reforme și să fie reales. Și dacă am avea pe cineva ca el în toate statele membre ale zonei euro care nu reușesc să se reformeze sau care nu le fac la timp, atunci am, am fi într-o situație mult mai bună decât acum. Eu vreau să spun asta pentru că cred că suntem într-o situație foarte rea și nu suntem în situația de a pune altora întrebări pe care nu vrem să, le punem nou, să ni le punem nouă înșine și unele țări nu sunt gata să facă reformele necesare, de exemplu cele prevăzute de semestrul european. Ce au spus? Au spus nu vom urma dictatul de la Bruxelles, nu, vom, nu vrem asta, deci habar n-au ce fac. Eu cred că asta este foarte, foarte grav, pentru că statele membre sunt cele care au stabilit aceste reguli și proceduri în ce privește semestrul european și asta are legătură cu zona euro. Așadar, eu cred că acum uh, să ne facem atâtea probleme cu adeziunea Letoniei este realmente de neînțeles. Vreau de asemenea să spun uh, celor care cred că există riscuri potențiale în ce privește depozitele non-rezidenților. E, bine, există libera circulație a capitalurilor în Europeană și de mult. Nu ieri s-a inventat asta. Deci Letonia a putea să profite de asta și asta este unul din marile aturi, libera circulația capitalelor ca și libera circulația persoanelor. Și a vorbi în același context de paradis fiscal este realmente o exagerare. Începește secretul bancar Letonia este membra Uniunii Europene. Toate astea nu privesc doar zona, eu, zona euro, privesc toate statele membre ale Uniunii. Deci eu n-am niciun fel de emoții. Din, din contră, aș vrea să avem conducători în toate țările Europei ca domnul Dombrovski, care au dovedit că se pot face reforme. Sigur, n-a fost greu pentru popor, dar el a fost reales, ceea ce este, cred, și o dovadă că acest popor este un popor realmente rezonabil și că știe să facă diferența între populiști și cei care servesc poporul, chiar dacă asta presupune uneori, cum să spun, constrângeri dar l-au făcut și acum sunt într-o situație bună și cred că sunt exemplari. Dacă intră în zona euro, va fi o țară exemplară și vom putea cu toții să ne orientăm, să urmăm ceea ce au făcut uh, și să învățăm din ce au făcut. Deci nu cred că trebuie să avem niciun fel de uh, îngrijorări. Cred că trebuie să îi felicităm și să ne bucurăm pentru aderarea lor. Lulin, uh, and I give the floor now to Mulțumesc, doamna uh, Luling. Acum dau cuvântul doamnei Hubner. Mulțumesc. Sigur, în, ca poloneză sunt invidioasă când vorbesc despre Letonia și despre euro și le doresc atât letonilor cât și zonei euro să intre într-o situație din care câștigă toată lumea de la 1 ianuarie. Sigur, acest raport atrage atenție pentru că știu că sunt lideri politici în Europa unde sunt lideri care nici nu mai îndrăznesc să menționeze moneda euro pentru că se tem că nu s-ar, ar mai fi aleși pentru că susținerea față de moneda euro este atât de redusă. Așadar, admir curajul, curajul uh, liderilor politici ai Letoniei. Cum a spus doamna Luling, domnul s a fost ales de două ori, dar ce este important e nu numai că el a propus niște reforme dureroase, ci și că în ambele rânduri intrarea în zona euro a fost foarte sus pe agenda sa politică. Așadar, pe de o parte el a, a fost uh, învingător, pe de altă parte susținerea pentru euro nu este foarte înaltă. Deci probabil că acea campanie de informare trebuie să continue, pentru că în acest context mi se pare important acest lucru, pentru că susținerea insuficientă pentru intrarea în zona euro uh, reflectă lipsa de informație și uh, tehnic vorbind ce se va întâmpla, cum se vor converti salariile în euro, cum se vor comporta prețurile, cred că trebuie să explicăm încă foarte clar. Dar, de asemenea, avem uh, exemple de noi țări intrate în zona euro, unde susținerea față de euro a început să crească după intrarea efectivă în zona euro. În ce privește șomajul, sigur că este foarte ridicat, 15%, dar, domnule Burcat, dacă îl uh, comparați cu media în zona euro, care e undeva pe la 12,5%, nu e așa de mare. E mai mare, e ușor mai mare, dar sigur, am vrea noi membri cu șomaj mai mic, dar totuși nu e uriaș față de situația actuală din zona euro. Problema este că în Letonia uh, șomajul ar fost mai mare fără migrație, cred, pentru că cred că, de fapt, migrația maschează o parte a șomajului. Dar asta e pentru că șomajul în Letonia nu reflectă doar faptul că această societate încă își revine din criză, dar eh, reflectă într-o oarecare măsură și profunzimea ajustărilor structurale ale economiei. Și ultimul lucru, de fapt e o întrebare pentru domnul Burkhardt și sper că veți putea să-mi răspundeți, pentru că mi-aduc aminte când eh, Estonia a intrat în zona euro, de fapt cu luni înainte de a intra în zona euro, puteam, am putut vedea reacția uh, piețelor, spreadurile uh, scădeau, uh, uh, CDS-ul țării scădea și mi se pare că în cazul Letoniei nu vedem această euforie a piețelor manifestându-se. Sau poate o vedem, sau poate n-am, n-am reușit să o găsesc eu, poate ea există, dar n-am văzut niciun fel de semne referitor la reacția piețelor financiare față de o țară care pe cale să intre în zona euro. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Hubner. Domnule Gigold. Da, foarte pe scurt, uh, și eu vreau să-i mulțumesc lui Burkhard Balz pentru acest raport. Împărtășesc uh, spiritul uh, pozitiv care însoțește intrarea Letoniei în zona euro și, de asemenea, aș vrea să spun foarte clar colegului de la GUE, letonii au, și-au făcut au făcut o alegere. Din două motive. Și diferența următoarea. Când Grecia a discutat despre euro și s-a luat o decizie, nu a existat, uh, nu a funcționat euro multă vreme, adică a mai durat mult până când s-a introdus uh, euro. Letonia, de-a lungul crizei, a avut un mecanism de schimb care a rezistat, nu și-a devalorizat uh, moneda, a suferit o devalorizare internă pentru a susține mecanismul de schimb valutar și uh, această metodă a fost reconfirmată de, o alege, de niște alegeri democratice. Așadar, Letonia a făcut o alegere democratică pentru că deja îi folosesc euro. Euro este foarte prezent în Letonia, în multe subpiețe. Uh, am avut ocazia, Robert, să aflăm mai multe despre asta când am vizitat uh, Letonia și e adevărat, e un fapt. Euro deja este acolo. Așadar, de facto, problema e una de natură politică și sunt de acord cu ce a spus Wolf Klintz și pot doar să spun că modul în care țările baltice, Letonia fiind a doua țară, fac aceste alegeri foarte clare de a aparține zonei euro, e un lucru extraordinar și, sigur, este o alegere mult mai pozitivă decât alegerile dinainte, începând de la vremea uh, cavalerilor teutoni care au venit ei peste țările baltice. Acum țările baltice își fac propriile alegeri și cred că ar trebui să avem o atitudine pozitivă față de asta. Dar aș vrea să spun de asemenea că, deși este clar, așa cum spune raportul lui Burkhard Balz, că Letonia îndeplinește toate criteriile și Uh, asta s-a dovedit și prin mecanismul de schimb. Dar în același timp trebuie să spunem că aceste criterii au o problemă intelectuală, pentru că ele au fost construite pe presupunerea că e suficient să îndeplinești câteva criterii de bază pentru a păstra zona euro intactă. Însă noi am făcut aici legi care sunt mult mai uh, care ajung mult mai departe, care merg mult mai departe. Acum avem o procedură privind uh, procedura de uh, dezechilibre macroeconomice, avem uh, pachetul de șase legi, așa numitul six-pack, și întrebarea este de ce nu se schimbă și criteriile de aderare la zona euro. Și prin urmare sunt de acord cu raportul lui Buchard Balz, nu putem pentru că, doar pentru că nu ne-am făcut treaba, nu putem spune că acum sunt, se pun întrebări în legătură cu validitatea acestor criterii. Dar, pe de altă parte, am o întrebare pentru Comisia Europeană. După ce am schimbat legile și am introdus six-pack-ul, two-pack-ul, uh, dezechilibrele macroeconomice și așa mai departe, toate acestea, aceste lucruri nu sunt motive oare de a revizui criteriile pe care noi țări vor, avea, vor, vor trebui să le îndeplinească pentru a intra în zona euro? Asta nu ar trebui să schimbe evaluarea Letoniei, dar ar trebui să ne punem întrebarea dacă aceste criterii încă sunt uh, la zi, cum se spune. Și un al doilea comentariu foarte pe scurt, în ce privește preocupările, îngrijorările. Am auzit că economia gri din Letonia este destul de mare, prin urmare am și eu unele dubii uh, în legătură cu compararea cifrelor, pentru că știm din vizita noastră că există foarte mulți oameni care lucrează la negru. Și în al doilea rând, începește în ce privește dimensiunile uh, sectorului bancar, pe piața unică nu cred că e o bună practică să spui că o țară nu poate avea un uh, sector bancar în care depozitele străine să depășească sau activele străine să depășească un anumit uh, uh prag. Și aici sunt de acord cu Astrid Luling. Dacă ai o piață deschisă, nu poți să spui că anumite țări nu pot să aibă active străine dincolo de, un, anumit, de un anumit procentaj din PIB. Dar ce ar trebui într-adevăr să ne preocupe este dacă o țară are încă probleme cu implementarea regulilor de luptă împotriva spălării banilor, ceea ce se aplică multor membrii existenței zonei euro, dar ar trebui să ne preocupe și ar trebui să ne preocupe și să ne îngrijoreze dacă legislația fiscală este sau nu pregătită să profite de integrarea în zona euro. Nu spun că Letonia este ca Cipru, dar este adevărat că în 2011 au votat un text de reformă pentru a exclude distribuția uh, dividendelor uh, de taxare la sursă, ceea ce este similar cu legi pe care le găsim în unele paradisuri fiscale și rata de impozitare este redusă la începește profiturile corporațiilor. Și asta arată de asemenea că dacă vorbim de mai multă integrare fiscală în zona euro și de asemenea despre impozitare, lucru pe care Parlamentul a cerut de multe ori, e problematic să acceptăm o nouă țară care practic își adaptează legislația uh, impozitelor în acest fel. Asta nu pune sub uh, semnul întrebării faptul că Letonia ar trebui să intre în zona euro sau nu pun, trag un semnal uh, de alarmă față de faptul că mai multe țări evoluează în această direcție, își schimbă legile ca să devină mai atractive din punct de vedere fiscal uh, și deci nu sunt realmente Uh, competitive și uh, își fac legile, legislația fiscală cu gândul la venituri din străinătate, ca să vină fluxuri din străinătate. Și aici cred că trebuie să facem amendamente și vom face acest lucru, cum a spus și Jean-Paul, pentru a sublinia această problemă, dar fără să pierdem spiritul pozitiv uh, referitor la intrarea Letoniei în zona euro. I will give the floor back to Mr. Shontis, but I will appreciate... Mulțumesc, Sven. Îi voi da cuvântul înapoi domnului Shontis dar uh, vă rog să fiți uh, foarte succint pentru că nu mai avem interpretare decât câteva minute. Deci foarte pe scurt. Eh, agapti sinadelfi, Stimați colegi, ar putea și doamna Lulin să mă asculte? Mulțumesc. Stimați colegi, am ascultat uh, intervențiile mai multor colegi, uh, e democratic, toate părerile trebuie să fie exprimate, dar eu trebuie să mă refer la cele spuse de doamna Luring. Mi s-a părut că intervenția ei a fost un fel de atac. Cine a decis uh, ca uh, criteriile politice să se aplice în momentul în care statele uh, vor să adere la uh, zona euro. Oare nu tot uh, cei de la Bruxelles au decis adoptarea acestor credite politice sau criterii politice? Uh, oare nu ar trebui să ne gândim și la lucrul acesta de la bun început? Să știa care este situația în uh, toate statele membre care au aderat la zona euro. Toată lumea știa ce se întâmplă, dar uh, Nimeni n-a vrut să se uite la realitate. Nimeni nu i-a ascultat pe cetățeni, nu cetățenii au avut dreptul să spună ceva, ci totul s-a, toate deciziile s-au luat la nivel politic. Oare toate uh, rapoartele FMI nu uh, v-au tras un uh, semnal de alarmă? Uh, se spunea acolo clar că, de fapt, uh, Uniunea Europeană încerca să salveze zona euro în momentul în care a încercat uh, sau s-a prefăcut că încearcă să salveze Grecia. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar trebuia să spun lucrurile acestea pentru că sunt lucruri importante. Vă mulțumesc. Domnul Gigol pusese niște întrebări comisiei. Doamnă Luling, nu, nu e vorba de Grecia aici. Vorbim aici despre Letonia. Deci, două minute Comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate de domnul Gigold. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că susțineți aderarea Letoniei la zona euro. Și Comisia este de exact aceeași părere. Și de asemenea, Comisia, la fel ca și dumneavoastră, cere uh, continuarea reformelor în Letonia. E clar, nu, drumul nu se uh, încheie aici, ci mai există multe lucruri care trebuie să fie făcute. E vorba acolo despre reforme prudențiale, e nevoie de uh, reforme structurale pentru, după cum s-a spus deja, depășirea problemelor existente pe piața muncii. Multe s-au realizat până acum, dar nu mai sunt multe de făcut. Din punctul de vedere al Comisiei, dați-mi voie să spun că înțelegem pe deplin uh, nemulțumirea Parlamentului European, nemulțumirea legată de calendarul foarte strâns. Înțelegem plângerile dumneavoastră, dar nu prea puteam schimba lucrurile. Am avut cu toții un calendar foarte strâns și vă mulțumim pentru că, iată, ați fost atât de eficienți și ați dorit, ați dorit să, să terminați totul cât mai repede cu putință și noi vă sprijinim și pe viitor. Domnule Ghirigold, despre ce adresa se răți o întrebare? Despre criteriile de la de la Maastricht, dacă acestea trebuie să fie modificate sau nu. Orice modificare a criteriilor ar necesita o modificare a tratatului. Dar putem spune clar că evaluările au o dimensiune cantitativă și una calitativă. Și BCE-ul și Comisia, pentru că ambele organisme au uh, produs un raport, uh, s-au axat mult pe sustenabilitatea convergenței. Uh, deci noi nu ne ocupăm doar de bifarea unor căsuțe, pentru că asta ar fi într-adevăr o problemă. Pentru că o, o astfel de abordare nu ne-ar ajuta deloc să obținem o imagine de ansamblu nici pe departe. Dar noi facem mult mai mult de atât și discuția de astăzi ne arată clar că, iată, cu toții avem uh, mult mai multe informații la dispoziție cu privire la, la ceea ce se întâmplă în fiecare stat care dorește să adere, adere la zona euro. Uh, da, și uh, vom fi atenți. Domnul Cutaș și domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că toți uh, cei care au uh, intervenit au spus clar că trebuie să fim în continuare precauți, trebuie să urmărim cât se poate de atent evoluția economică din Letonia și că cu toții ne dorim ca politicile de reformare să fie continuate și pe viitor. Asta am spus și eu în raportul meu, prin urmare, iată, mă bucur că opinia mea este împărtășită de către toți colegii. Sunt uh, recunoscător pentru uh, cele spuse de uh, domnul Klintz. El mi-a atragea atenția asupra domeniului energetic. Într-adevăr, voi face lucrul acesta. De fapt, uh, în ultimele săptămâni mi-am dat seama că acest domeniu este într-adevăr foarte important. Nu l-am inclus neapărat în raportul meu pentru că um, uh, îmi doream ca raportul meu să fie unul succint și cât se poate de clar, dar dacă vă doriți ca acest domeniu al energiei să fie adăugat în raport, eu sunt deschis propunerilor dumneavoastră. Doamna Hübner se întreba de ce nu au existat uh, reacții din partea piețelor financiare. Da, e drept. La Estonia, în cazul uh, Estoniei, situația a fost cu totul alta. Eu cred că în cazul Letoniei piețele așteaptă introducerea formală și oficială a monedei euro în Letonia și mai apoi cu siguranță și uh, piețele vor uh, vor reacționa. Prin urmare, această lipsă aparentă de reacție nu mă îngrijorează deloc. Sunt sigur că lucrurile se vor schimba în următoarele luni. Domnul Gigold Uh, vorbea despre criteriile de convergență. Chiar dacă criteriile, modificarea criteriilor uh, ar necesita o modificare a tratatului, eu sunt de acord cu domnul Gigold. Eu cred că ar trebui să evaluăm dacă criteriile pe care le folosim în momentul de față sunt într-adevăr uh, cele potrivite. Raportul meu se bazează pe criteriile deja statutate, însă eu cred că ar trebui să ne gândim dacă aceste criterii sunt în continuare de actualitate sau dacă n-ar trebui cumva completate cumva. Prin urmare, vreau să mulțumesc uh, pentru această idee domnului Gigold, chiar dacă această idee nu prea are nimic de a face cu raportul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, le mulțumesc uh, raportorilor din umbră, mulțumesc pentru toate comentariile, aștept uh, completări, amendamente din amendamente. Uh, eu sunt dispus să includ părerile noastre în raport. Aștept următoarea rundă de discuții înainte de vot. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult! Domnule Bals, așa cum s-a anunțat ieri. Deci așadar, cum a, așa cum ați aflat ieri, termenul limită de depunere a amendamentelor este ziua de mâine. Pe 24 iunie vom discuta amendamentele și votul în Comisia Econ va avea loc în aceeași dată. Uh, raportul va fi trimis la plenară uh, în iulie și va fi discutat acolo. Nu mai există alte comunicări. Uh, vreau doar să vă anunț că ne reîntâlnim săptămâna viitoare, luni, la ora 3, la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru întârziere, scurta întârziere. Mulțumesc!